Varmt välkomna till eh, dagens utskottsmöte. Vi har en intressant eftermiddag framför oss med eh, två... Bună ziua! Ne așteaptă o după-amiază foarte interesantă. Cu două discuții. Vom începe prin a avea o discuție la nivel înalt tema uh, mainstreamingului, integrării principiului egalității de gen, pe care trebuie să-l aplicăm în cadrul comisiilor și voi trece acum la primul punct de pe ordinea de zi, care este adoptarea ordinii de zi. Așadar, vom putea lucra pe baza agendei așa cum a fost ea distribuită. Punctul 2, comunicările președintei. Aici aș dori să nota Având în vedere că avem foarte multe lucruri de uh, abordat până la sfârșitul anului, vom avea o reuniune extraordinară la Strasburg în cadrul sesiunii din decembrie. Să nu uitați acest lucru, notați-vă asta în uh, agenda. Și trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu membrii responsabili de integrarea principiului egalității de gen. Îmi face o deosebită plăcere să salut în numele comisiei noastre pe doamna Cohmerin, vicepreședintă a Parlamentului și președintă a grupului la nivel înalt. Reuniunea noastră de astăzi a fost organizată la dorința deputaților care lucrează pe tema egalității de gen și a integrării acestui principiu și intenția noastră este să obținem cât mai multe informații legate de lucrările acestui grup la nivel înalt, care este activitatea acestui grup în favoarea pluralității și a egalității și, de asemenea, am dori să avem o prezentare și asupra aplicării principiului egalității în cadrul Parlamentului. Doamnă Cohmerin, permiteți-mi să vă urez bun venit în reuniunea comisiei noastre și vă voi da cuvântul pentru a ne oferi toate aceste informații. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor, domnilor, dragi colegi. Dacă văd bine, sunt numai doamne în audiență, sau cel puțin printre deputați. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi printre dumneavoastră și să vă pot vorbi despre cooperarea între grupul la nivel înalt și Comisia privind drepturile femeilor. Doamna președinte acestei comisii este în același timp și membră a grupului la nivel înalt, ca urmare a contribuit la lucrările acestei entități în ultimele 12-15 luni, adică de la înființarea sa. Trebuie să recunoaștem că au fost făcute foarte multe lucruri și că sperăm să continuăm la fel și în următoarele luni. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte legate de activitățile acestui grup la nivel înalt, care sunt obiectivele sale și în ce măsură este important să avem o cooperare cât mai bună cu comisia dumneavoastră. Înainte de toate, permiteți-mi să vă spun că marea majoritate a membrilor grupului la nivel înalt urmăresc aceleași obiective. Asigurarea egalității între bărbați și femei în societatea noastră, să nu există niciun fel de discriminări etnice, religioase, bazate pe orientare sexuală, etc. Grupul la înalt nivel se axează în primul rând pe administrarea Parlamentului European, adică ceea ce ne interesează pe noi sunt chiar structurile care funcționează în instituția noastră. Mi se pare a fi o sarcină extrem de importantă pentru că uh, în cadrul Parlamentului am stabilit obiective politice în diferite domenii, fie că este vorba despre concilierea vieții profesionale și a vieții private, fie că este vorba despre drepturile de acces la piața locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă, fie că este vorba despre incluziunea anumitor grupuri în societatea noastră, ei bine, în toate aceste domenii sunt luate decizii cu caracter politic și nu putem fi credibili decât dacă noi înșine aplicăm aceste decizii cu caracter politic. Și trebuie să mergem chiar mai departe, pentru că numai astfel vom putea spune că, într-adevăr, punem în practică ceea ce uh, decidem și ceea ce susținem în teorie și că nu ne mulțumim doar să avem o uh, limbă de lemn și să facem declarații de De este adevărat că Parlamentul European, și mă refer aici la modul de administrare a Parlamentului European, nu a reușit întotdeauna să pună în practică ceea ce spune în teorie și tocmai de aceea am decis să creăm acest grup la nivel înalt pentru a ne asigura că afirmațiile noastre sunt cu adevărat puse în practică. Și astfel au fost stabilite mai multe obiective. În primul rând, am creat un plan de acțiuni, este vorba despre un instrument um, care este elaborat în fiecare an care fixează obiective care trebuie apoi aduse la zi și, în plus, avem și un plan multianual pentru perioada 2009-2013. Astfel, am fixat niște orientări principale care apoi se regăsesc în acțiunile anuale. În plus, am creat și o rețea de includere a aspectelor specifice egalității de gen. Am inclus aici sarcini orizontale care ar trebui să vizeze toate comisiile parlamentare și toate delegațiile. Comisia uh, Drepturile Femeilor este cea care va coordona toată această activitate, iar noi, în cadrul grupului la nivel înalt, ne vom aduce sprijinul. Mm, sunt aspecte esențiale și Bineînțeles, secretariatele diferitelor uh, comisii și delegații trebuie să se inspire din acest gen de activități. Trebuie să ne asigurăm că temele pe care le abordăm nu au un caracter specific masculin sau feminin. Trebuie să ne asigurăm că folosim un vocabular neutru din punct de vedere al genurilor, ceea ce poate duce la anumite controverse. Mm, în limba suedeză nu sunt mari probleme pentru că genul masculin nu se distinge foarte mult de cel feminin și putem vorbi și, și, și nu putem întotdeauna ști dacă se vorba despre un bărbat sau o femeie, Însă, într-o organizație atât de, cu un caracter atât de multinațional cum este uh, Parlamentul, este clar că se pot crea discuții destul de mm, controversate. De asemenea, ne-am propus să întărim uh, um, schimburile de idei cu celelalte instituții europene și dorim să mergem cât mai departe în acest domeniu. celelalte instituții europene se pot chiar inspira din acțiunile pe care noi le întreprindem. Și cei care doresc să asigure calitatea bărbaților și femeilor în administrația publică se uită către noi. Astfel devenim un exemplu, un motor al reformelor care se în celelalte instituții ale Uniunii Europene. Așadar, trebuie să fiți conștienți că suntem priviți îndeaproape cu mare atenție. Lucrările Parlamentului European sunt urmărite cu mare atenție din exterior. Încă de la crearea în 2004 a grupului de mm, la nivel înalt. Mm, de fapt, grupul nostru la nivel înalt a fost creat în urma unui raport al Comisiei uh, privind drepturile femeilor și planul de acțiuni, planurile de acțiuni anuale își propun să Uh, se asigure că există discuții uh, regulate între grupul nostru și uh, membrii Comisiei privind drepturile femeilor. Eu însă sunt membra acestei comisii și, de fapt, asta este tradiția întotdeauna vicepreședinte, una din vicepreședintele Parlamentului European trebuie să fie și președinta grupului la nivel înalt, pentru că uh, um, se subliniază importanța acestui subiect pentru Parlamentul European. Așadar, vicepreședinta uh, grupului nostru este doamna Angeli Meiri, vicepreședintele doamna Merin și Svensson, uh, care are, bineînțeles, care au, bineînțeles, o autoritate uh, uh foarte importantă. De asemenea, Doamna Svensson uh, reprezintă uh, acest... Uh, deci îi reprezintă pe vicepreședintele um, comisiei noastre. Den Questoren sind Frau ähm, äh, Geringer-Öden. Sunt prezenți și alți, uh, alți membri. Avem de asemenea un chestor, o doamnă chestor, care a, a fost de altfel membră și a comisiei dumneavoastră. De asemenea, am avut și un uh, membru masculin care a fost membru, membru în uh, grupul nostru înainte să se întoarcă în Ungaria și ni s-a părut un uh, lucru important să avem un al doilea membru bărbat. Asta a fost o prezentare foarte rapidă în um, grupului nostru. Câteva cuvinte despre activitățile noastre și apoi putem să răspundem la întrebările dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, uh, pentru început, vă spunem care sunt activitățile noastre, care sunt lucrările noastre, atenția pe care o acordăm caracterului paritar în instituțiile europene, precum și partea de gender budgeting, adică bugetizarea bazată pe uh, principiul egalității de gen. Avem de asemenea un grup de lucru care este responsabil de elaborarea unor linii directoare pentru crearea unui vocabular neutru din punct de vedere al genurilor în, în um, textele Parlamentului European. Încercăm să ne asigurăm de acest caracter neutru al vocabularului care este folosit în textele Parlamentului European. Aici lucrăm împreună cu alte entități europene. Eu însă mi încerc să am contacte cu aceste instituții, avem discuții și le invităm cât mai des să participe la reuniunile noastre. Prin planul nostru de acțiuni ne-am uh, fixat cinci obiective, egalitatea între bărbați și femei, egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, eliminarea obstacolelor față de ocuparea și recrutarea persoanelor, eliminarea oricăror discriminări în acest domeniu, întărirea responsabilităților entităților implicate, diversitatea și egalitatea genurilor și um, susținerea integrării. Cum acționăm? Încercăm să fixăm niște obiective în termen de cifre, care este numărul de femei care ar trebui să fie recrutate într-un anumit nivel administrativ, uh, Sunt lucruri care pot fi controlate, însă este dificil atunci când uh, stabilim acest gen de obiective, mai ales pentru persoanele cu handicap sau persoanele care au orientări religioase diferite, e bine, este, diferi, este destul de dificil să stabilim niște obiective constrângătoare. De exemplu, este dificil să arătăm, să, să desemnăm ca atare o anumită persoană. Iar la nivelul managementului, la nivelul conducerii, din 11 directori generali, 4 trebuie să fie femei, patru sunt femei, îmi cer scuze, ceea ce înseamnă un procent de 36%, nu este o situație foarte proastă, este o situație care este chiar mai bună decât ceea ce ne stabilisem noi ca obiectiv, 20%, dar trebuie să continuăm pe acest uh, drum. Deci vă spuneam, 36%. 30% la director, deci nivelul inferior directorilor generali. Aici încă nu am atins obiectivul pe care ni-l fixasem. 22% la nivelul de șef de unitate. Aici la acest nivel sunt recrutate persoanele care apoi vor avansa uh, în uh, nivelurile superioare ale administrației și aici trebuie să uh, mai insistăm. La inițiativa doamnei Svensson am reușit să integrăm aici, în planul nostru de acțiuni precedent, termenul de cotă. Și, dacă înțeleg bine, în cadrul biroului, în cadrul administrației Parlamentului, aceste cote sunt considerate ca niște instrumente care pot fi utilizate pentru accelerarea procedurilor. Deja, la nivelul candidaților, ne dăm seama că aproape nici nu sunt femei și acest lucru este, in, este inacceptabil. Au fost uh, prevăzute mai multe măsuri uh, care decurg din liniile directoare pe care vi le-am prezentat și vom avea o reuniune de evaluare a planului de acțiune pentru perioada 2011. Când vom analiza acest plan de acțiune, vom face și uh, modificările necesare pentru a corecta acolo unde trebuie. Iată o mică prezentare a activităților grupului nostru de înalt nivel și sigur că rămân la dispoziția dumneavoastră în caz că aveți întrebări sau, bineînțeles, sugestii. Stort tack för den här informationen. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Uh, grupul la nivel înalt face eforturi deosebite și în numele comitetului nostru trebuie să vă spun că suntem încântați să cooperăm tocmai pentru a ameliora situația parității în Parlamentul European. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și cred că putem lansa dezbaterea. Așa cum a spus și doamna Kochmerin, există un program pentru perioada 2009-2013 și cred că acum trebuie efectiv să discutăm despre activitățile pe care ni le propunem pentru anul 2011. Această discuție ne va permite fără îndoială să ducem lucrurile mai departe. Iată, vă dau cuvântul dacă aveți anumite puncte de vedere. Domnul Lichtenberg, mai întâi, vă rog. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank auch für die Regel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim de asemenea de a organiza aceste reuniuni regulate, pentru că este un lucru foarte important să avem ocazia de a avea asemenea schimburi de opinii. O observație. În Comisia pentru Afaceri Juridice, am subliniat importanța cooperă, unei cooperări consolidate în domeniul, în special uh, în domeniul divorțurilor transfrontaliere. Și, după opinia mea, fiecare deputat trebuie să uh, se gândească la acest lucru. E regretabil ca singurul lucru pe care Parlamentul să-l solicite prin rezoluțiile sale și anume de a proteja persoanele cele mai vulnerabile în procesele de divorț și, în general, această persoană mai vulnerabilă este femeia, ne-am dat seama, deci, că reglementările nu țin seamă de asemenea lucruri. În Malta, bună oră, divorțul nu este recunoscut. Prin urmare, nu poate exista o procedură normală, firească a divorțului. Apar astfel uh, riscuri de a uh, ocoli procedurile normale și de a încerca totuși ca oamenii să divorțeze. Ori acest lucru nu mi se pare firesc. Doream să vă semnalez acest lucru. Ar fi bine ca toți cei care uh, sunt interesați de această temă să comunice între ei. Nu este o slăbiciune a Uniunii Europene, ci este uh, o rezistență din partea anumitor state membre la nivel juridic și acestea doresc ca instituțiile internaționale să ofere cât mai puțină temei juridic. Ce încerc să vă spun este că unii doresc să existe cât mai puțină ingerință externă din partea instituțiilor internaționale în ce privește divorțul și doresc să își păstreze tradițiile identitare Există jurisdicții care nu cunosc divorțul, ori acest lucru nu este acceptabil pentru noi. Uh, e ca și cum am spune, nu vă mai căsătoriți de fel. Aș dori, în schimb, să putem discuta și nu doar în termeni formali. Iată de ce vă invit pe toți ca în uh, statele dumneavoastră să comunicați cu uh, autoritățile naționale, să puneți întrebări întrebând în mod explicit de ce nu doriți să faceți ceva pentru partenerii vulnerabili, fie că vorba de femei, fie că nu. Viața anumitor cetățeni este extrem de dificilă și aș fi dorit să putem face ceva mai mult, să mergem mai departe și să luăm inițiativa. Haideți să începem prin a comunica și apoi, firește, să ne implicăm. Același lucru se întâmplă ce privește drepturile pasagerilor, drepturile persoanelor cu handicap. Aș dori să vă mai fac o sugestie. Tocmai revin dintr-o uh, delegație uh, din China. Și pot să vă spun că în această delegație am evocat toată această serie de probleme. Situația femeilor trebuie uh, mereu, mereu uh, readusă în discuție și trebuie să discutăm mai adesea în Parlamentul European despre această problemă a genurilor și poate că va trebui să luăm în calcul și felul în care delegațiile sunt alcătuite și care să reflecte uh, egalitatea între sexe. Mulțumim, spune președinta. Doamna Thompson are acum cuvântul. Întâi de toate, doresc să mulțumesc uh, doamnei Cohmerin pentru prezentare. Mi-a plăcut uh, în special problema uh, bugetării în funcție de gen. În multe din statele membre nu există, desigur, în parlamentele naționale comitete ale, pentru drepturile femeilor. Iar uh, acolo unde aceste comitete există, ar trebui să fie mai vizibile așa cum este și cazul nostru aici în Parlamentul European. Un alt element despre care vorbiți și care mi se pare extrem de important este un mediu de lucru uh, deschis și um, egal. Uneori, uh, femeile nu au acces la anumite sectoare tocmai pentru că mediul uh, de muncă nu este unul inclusiv. Iată de ce este important să asigurăm asemenea medii inclusive pentru ca și femeile să aibă acces la ele. Pe de altă parte, trebuie să urmărim uh, activitatea Comisiei Europene. În luna martie s-a semnat o cartă a drepturilor femei și ni s-au făcut uh, promisiuni cu uh, privire la eforturile de a include uh, problema gender mainstreaming în aceste documente. Și ori de câte ori discutăm inițiative noi, cred că trebuie să ne punem în acord cu inițiativele Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Thompson. Are acum cuvântul doamna Borer. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta împreună ce se întâmplă cu egalitatea de gen, în special în sânul Parlamentului European. Aș dori să vă pun o întrebare. S-a vorbit despre o cooperare consolidată. În ce mă privește, cu anumite excepții, cred că atunci când uh, Comisia FEM este implicată, cum să spun, nu aș dori să folosesc cuvinte inadecvate, dar poate că mă voi face înțeleasă. Uneori discuțiile și conotații extrem de ciudate și doresc să vă întreb dacă este posibil să abordăm aceste probleme și la, uh, în grupul la nivel înalt. Sentimentul meu este că uneori, chiar și în cazul în care este necesar să avem în vedere, așa cum și dumneavoastră ați arătat, dimensiunea de gen a subiectului discutat, cooperarea consolidată, din păcate, nu este una funcțională. Mulțumesc! Mrs. Bauer, har du ordet till Mrs. Matera? Varsågod. Mulțumesc, eh, doamnă Bauer, doamnă Matera. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur colegilor mele pentru a complimenta pe doamna vicepreședinte și pentru a-i mulțumi pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit și de a fi acceptat această întâlnire care ne permite și nouă să ne exprimăm. Și aplaud cele cinci priorități pe care le-ați menționat în programul dumneavoastră de acțiune. Mă întreb însă dacă am putea include și un punct vizând diferența de retribuire a femeilor și bărbaților, inclusiv în ce privește pensiile. Știu că și Comisia acordă importanța acestei teme. Este uh, o problemă care se arată la orizontul Uniunii Europene, ține de, uh, nu ține doar de competența statelor membre. Iar Cartea Verde solicită o deschidere mai mare și, prin urmare, posibilitatea de a ne oferi niște linii uh, directoare. În acest sens, oare nu am putea înscrie și sistemul de pensii și a disparităților din acest sistem și între punctele uh, prioritare pe care le-ați menționat? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Matera. Întrebările au fost extrem de interesante, spune președinta. Cred că, în general, colegele s-au uh, exprimat în termen pozitiv, în special în ce privește cele cinci priorități enunțate de dumneavoastră, astfel încât vă dau din nou cuvântul, doamnă Con uh, Merin, pentru a putea răspunde întrebărilor pe care vi s-au adresat. Mulțumesc! Vă mulțumesc atât pentru observații cât și pentru întrebări. E adevărat, nu e întotdeauna ușor să răspunzi la întrebări, deoarece unele elemente pe care le-ați invocat au o pertinență politică și, eh, din păcate, ele nu țin neapărat de aria de lucru a grupului la nivel înalt. Noi ne ocupăm strict de activitatea Parlamentului European, sigur că este activitate politică, Însă, e adevărat, nu putem să uh, facem o distinție clară între deciziile pe care le luăm noi și deciziile în general care se iau în Parlamentul European. Însă, în ce privește dreptul divorțului, uh, diversi membri ai administrației sunt uh, responsabili pentru acest lucru. Sunt sigură că procentul de căsătorii transnaționale în Parlamentul European este mult mai uh, important. Densitatea uh, căsătorilor mixte internaționale sunt, uh, este mult mai mare decât uh, în statele naționale, însă nu ne revină nouă uh, decizia politică la acest nivel. Mă refer la grupul la nivel înalt, chiar dacă, repet, problema este extrem de pertinentă. Și în Într-adevăr, dorim să cooperăm cu uh, comitetul dumneavoastră, însă nu trebuie nici să dublăm activitatea uh, dumneavoastră. Uh, fiecare are competențele sale. Cu toate acestea, am notat sugestiile dumneavoastră în ce privește anumite teme mai specific feminine, în ce privește constituirea delegațiilor Uh, poate că dumneavoastră ne veți putea ajuta creând o rețea de coordonare care ar permite uh, diverselor delegații să se adreseze în mod specific anumitor probleme ce vizează femeile. Nu există în Danemarca uh, un comitet al drepturilor femeilor în Parlament și mă, mă stupefează acest lucru. Mm, aveam o anumită imagine despre țările scandinave, până la urmă acestea au dat tonul. Uh, nu vine să cred că nu este un astfel de comitet așadar. În ce privește bugetarea uh, problemelor legate de gen, știți care este poziția mea, este un lucru extrem de important Uh, și cheltuielile trebuie împărțite judicios. Și problemele de gen trebuie fără îndoială integrate în problemele uh, financiare și bugetare. În ce mă privește, privilegiez această pistă. Dacă îmi permiteți, încă o constatare, există un număr mare de măsuri pe care noi uh, le luăm în Parlamentul European, pentru care există capitole bugetare importante. exemplu, uh, concediul uh, parental. Uh, însă toate aceste decizii, toate aceste decizii vizează femeile, practic, în proporție de 80-90%. Formarea continuă de-a lungul vieții sau anul sabatic și așa mai departe. Ar trebui să vedem exact în ce fel am putea da, cum asemenea tip de măsuri ar putea fi interesante și pentru bărbați, în ce fel le-ar afecta viața profesională și privată. Să-și dea și ei seama că nu e vorba doar de probleme pe care vizează femeile, ci că ar putea profita și bărbații. Și un bărbat poate să-și ia un an sabatic, bună oară, sau pur și simplu timp liber pentru a se consacra familiei. De ce nu? De altfel, mai dorim să promovăm și încrederea în sine a femeilor atunci, bună oară, când se prezintă la un interviu pentru uh, a ocupa un, uh, un post. În ce privește monitorizarea activității comisiei, este adevărat că suntem în contact permanent în luna februarie a numitat pe comisarul responsabil uh, doamna Reding. De asemenea, va fi uh, prezentă, care știți și știți bine că doamna Reding uh, se bate cu toate puterile în ce privește mm, problemele femeilor, nu are nici cea mai mică ezitare și a fixat obiective clare pe care le-a urmărit, este într-adevăr o sursă de inspirație pentru noi toate. Domnul Buzek, la rândul său, a, a fost prezent la reuniunea despre care vă vorbeam și a recunoscut că uh, cotele uh, sunt o idee foarte bună. Comisia dispune de asemenea de reprezentante și reprezentanți care urmăresc foarte îndeaproape Uh, aceste aspecte. Doamna Bauer, în ce privește cooperarea consolidată, știți că este un element esențial, dar o voi face cum a făcut-o și către doamna Lichtenberger. Lichtenberger. Este un efort politic în ce privește Uniunea Europeană. Ne ocupăm de ceea ce ține de administrație, lucru care însă nu ne împiedică să cooperăm atât cu uh, Comitetul pentru Drepturile Femeii, ori de câte ori decizii uh, interinstituționale sunt luate, uh, Doamna Mater, ați vorbit despre salarizare, despre pensii și despre diferențele care persistă uh, în detrimentul femeilor, desigur. Și v-aș răspunde că aici, în Parlamentul European, problema ne vizează indirect. indivizii nu își negociază salariile așa cum bine știți. Așa încât asemenea diferențe între salarii nu pot să apară. Cu toate acestea, este un subiect de actualitate, motiv pentru care dorim să propunem de um, um stații de formare pentru interviuri. În ce privește femeile, de exemplu, avem un birou la Washington care a fost deschis recent și s-a decis ca fiecare departament să trimită o persoană acolo pentru a promova carierele. Câte femei credeți că uh, s-au oferit pe nevol? Nici măcar una. Doar bărbați s-au prezentat pentru aceste posturi. Și aceasta mi se pare mie că este o problemă. Poate că ar trebui ca și concursurile, uh, durata de deschiderea concursului să fie prelungită și uh, procesul de recrutare să nu se încheie atâta timp cât un număr suficient de femei vor fi fost uh, recrutate. Sigur, obiectivele noastre nu sunt uh, întotdeauna suficient de ambițioase sau uneori sunt prea greu de dus la îndeplinire. Dar în ce privește concursurile pentru posturi în Parlament, să știți că eu una spun mereu asta, nu închidem un concurs până când nu avem uh, cota, numărul de femei pe care ni-l dăm. Nu e posibil să avem doar uh, bărbați. Dacă pentru post ar fi doar candidate, uh, vă imaginați că așa acest lucru nu ar fi uh, posibil, nu ar fi permis. Este însă un efort uh, continuu. Anumite măsuri sunt constrângătoare, altele dar tot ce facem noi aici trebuie să ofere inspirație uh, pentru domeniul privat și să ne urmeze exemplu. Vă mulțumesc! Stort tack för de här kommentarerna och eh, avslut. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii și, în concluzie, cred că este foarte important să subliniem încă o dată că acest grup de nivel înalt se ocupă de aspectele administrative, iar comisia noastră se ocupă și de aspectele politice. Sigur că există o legătură între măsurile administrative și activitatea noastră în cadrul comisiei. Și trebuie întotdeauna să vedem lucrurile împreună, pentru ca împreună să putem să îmbunătățim situația. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați transmis astăzi și uh, succes în continuare în cadrul uh, grupului uh, dumneavoastră, lucru care este foarte important uh, și pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc tuturor! Continuăm așadar cu ordinea de zi și ajungem la activitățile viitoare în domeniul egalității de gen în comisiile Parlamentului European. Foarte pe scurt, vreau să vă spun despre ce este vorba aici. care este situația în ceea ce privește comisia noastră și situația în celelalte comisii ale Parlamentului. Acum câteva săptămâni am uh, organizat o audiere interesantă Deci o audiere foarte interesantă vis-a-vis -vis eh, de femei și de situația lor. Doamna Crața ne-a transmis eh, un raport în acest sens și eh, am discutat și despre femeile care lucrează independent, libere, întreprinzătoare și cred că e foarte interesant să ne uităm și peste programul de anul viitor al comisiei noastre. Avem teme uh, precum uh, femeile și politica. E vorba de un raport de inițiativă pe care îl vom pregăti. Apoi, o să uh, lucrăm și în ceea ce privește relația, relațiile externe, afacerile externe, o să vorbim despre femeile care se află în situații conflictuale și în zone în care au loc conflicte, Uh, rolul pe care acesta le joacă în procesul de uh, pacifiere uh, și de democratizare a unor regiuni ale lumii. Este important categoric să ne întâlnim cu deputatele care răspund de integrarea principiului egalității în diversele comisii și mm, ne-am gândit uh, să elaborăm și un fel de listă de control, dacă putem zice așa, care să enumereze diversele puncte de vedere, diversele aspecte cu privire la egalitatea în diversele uh, comisii. Asta a fost, de fapt, propunerea dumneavoastră, să creăm o astfel de listă de, de control. Deci, am uh, integrat diversele puncte de vedere pentru a ameliora, pentru a îmbunătăți acest chestionar, care trebuie să fie un instrument uh, bun atât pentru comisia noastră cât și pentru celelalte comisii. Începând cu 21 septembrie, comisiile au adoptat o nouă strategie privind egalitatea, strategie până în anul 2015. Deci o strategie integrată în uh, programul de lucru și care propune niște măsuri concrete menite să uh, sublinieze această dimensiune a egalității în toate uh, nivel, mediile și în toate nivelurile politice. Aș dori, de asemenea, cei care răspund de dimensiunea egalității între genuri între diversele comisii să țină seama de această listă. Eh, se pune întrebări diversilor eh, comisari când eh, au ocazia să îi întrebe ce au prevăzut în acest sens în programul lor de lucru. Cred că știți foarte bine că și noi avem un raport de inițiativă privind integrarea principiului egalității de gen și în diversele eh, comisii ale Parlamentului un raport care se redactează la fiecare doi ani și în 2011 este rândul nostru. Deci un nou raport de inițiativă cu privire la integrarea principiului egalității de gen. În activitatea noastră, eh, cred că este un lucru foarte bun să redactăm un astfel de raport. E foarte important să lucrăm la așa ceva și să eh, avem la dispoziție chestionarul pe care îl pot eh, consulta toți cei care răspund de egalitatea de gen în diversele comisii. Și, evident, în raportul nostru de inițiativă vom include toate aceste date. Așadar, nu își propune să modifice activitatea acestor responsabili eh, privind egalitatea de gen, ci este menit să fie un instrument care să-i ajute în eh, activitatea lor. Comisia privind uh, egalitatea de gen și drepturile femeii va avea așadar uh, o influență asupra diverselor comisii permanente din punctul de vedere al egalității de gen în diversele materii și uh, aspecte politice. Deschid așadar dezbaterea Acestea sunt uh, chestiunile în care se află uh, pe ordinea de zi astăzi și aș dori foarte mult să știu care este punctul dumneavoastră de vedere, atât în, uh, în ceea ce privește acea listă de verificare sau control, cât și uh, formulare. Cred că vom putea primi și propuneri în scris până la data de 13 noiembrie. În felul acesta vom reuși să elaborăm cea mai bună listă de verificare cu putință și care, într-adevăr, ne va fi utilă în activitatea noastră. Și uh, îi dau, uh, în primul rând, cuvântul doamnei uh, Lichtenberg. Mulțumesc foarte mult. Din nefericire nu am avut timpul să citesc cu mare atenție documentul pentru că nu am avut suficient timp. Dar am o întrebare, nu știu dacă se regăsește în chestionar. Constat însă că în domeniile uh, în care este vorba de putere, de competențe, uh, de bani sau dosare foarte tehnice, când au loc uh, audieri organizate de diversele comisii, atunci am impresia că nu prea se invită experți bărbați. Și cred este locul să ne facem vocea auzită. Uh, poate că există domenii în care există foarte puține, uh, foarte puține experți uh, femei, dar sunt convinsă că putem găsi. Cred așadar că putem găsi atât experți bărbați cât și experți femei. Nu numai bărbații ne pot spune cum merg lucrurile pe lumea asta. Deci cred că ar trebui să notăm această idee. La uh, nivel uh, uh, oficial și la întâlnirile și discuțiile cu expertul, cu experții, putem să facem un efort de conștientizare în acest uh, sens. Pentru că, într-adevăr, ar fi foarte bine să avem uh, Uh, un număr cel puțin egal de experți bărbați și femei. Nu știu dacă acest lucru se regăsește sau nu în uh, chestionar, dar am dorit să-l semnalez, deoarece mie mi se pare un lucru foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, uh, ați menționat un lucru foarte important. Pot să vă spun că acest lucru se Uh, regăsește în uh, chestionar, cât și, uh, și se va regăsi și în lista de verificare și control. Iată, așadar, cât este de important în ceea ce delegațiile și audierile, ca să existe experți care participă, experți de ambele sexe. E adevărat că de multe ori avem uh, grupuri de experți în care bărbații predomină, mai ales atunci când uh, e vorba uh, de aspecte financiare, de economice, de politica externă și mai departe. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere. Categoric că trebuie să îmbunătățim egalitatea în aceste domenii și o să reflectăm pentru a găsi cele mai bune metode ca să nu atingem acest obiectiv. Și acum, doamna Thompson, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și în partidele politice organizăm uh, audieri și de cele mai multe ori vorbitorii sunt doar uh, bărbați. Cred că putem uh, vedea sau include foarte multe lucruri din această perspectivă a egalității de gen, de zone și domenii în care nu puteam avea această perspectivă înainte. Deci nu numai când vorbim despre crearea de locuri de muncă, despre ocuparea, despre uh, remunerarea egală, uh, și uh, de accesul egal pe piața forței de muncă putem să contribuim mai mult. Deci, indiferent ce facem, indiferent la ce lucrăm, să avem tot timpul în minte această perspectivă, acest punct de vedere privind egalitatea de gen. Pentru că uh, avem un uh, drum uh, lung de parcurs și care ne va uh, solicita în uh, Comisia Juridică, cât și în multe alte comisii, uh, într-adevăr, pe ordinea de zi uh, a respectivelor comisii ar trebui inclusă și, inclus și acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Thompson. Categoric este foarte important să uh, folosim instrumentele de care dispunem pentru a îmbunătăți situația egalității de gen. Și mă gândesc că la mine acasă, de exemplu, în Suedia, a avut loc o conferință foarte importantă a primilor, miniștri. Acum câțiva ani a avut loc această conferință și în momentul în care primul ministru a primit programul, a văzut că, într-adevăr, experții participanți nu sunt decât bărbați. E bine, a luat o decizie, o hotărâre draconică și pentru că a gândit că nu e bine ca lucrurile să se întâmple așa, așadar nu a refuzat să participe la acea întâlnire. Într-adevăr, Uh, o hotărâre foarte dură, dar, după cum uh, vedeți, Asta este situația, trebuie însă să facem apel la acele femei, experți, care își pot aduce contribuția în diversele domenii. Mai există și alte comentarii? Se pare că nu. Bun, atunci uh, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această întâlnire ne vom uh, mai întâlni în calitate de uh, responsabili ai uh, integrării principiului egalității de gen. Așadar, și aștept în continuare comentariile dumneavoastră până la data indicată. La ora 4 și jumătate reluăm ședința comisiei noastre. Mulțumesc! Jämställdhetsutskottet återupptar sitt eh, sammanträde och jag vill hälsa ledamöter, våra... Nära reluăm lucrările și vreau să-i salut pe colegi, pe invitații noștri, vă doresc tuturor bine ați venit la această întâlnire mixtă cu uh, Comisia uh, privind egalitatea de șanse și uh, comisia, subcomisia privind drepturile omului. De 10 ani sunt 10 ani de când s-a emis această uh, rezoluție 1325, care este foarte importantă pentru femeile care se află în, uh, situa- în situații uh, de război, în situații conflictuale. Să uh, auzim uh, prezentări în legătură cu experiențele pe care le-au avut femeile într-o astfel de situație și contribuția pe care ele uh, și-o pot aduce pentru a uh, se rezolva aceste conflicte. Ne face deosebită plăcere uh, să organizăm această ședință comună cu subcomisia privind drepturile omului și să lucrăm împreună cu privire la această rezoluție foarte importantă, 1325. Așadar, în numele comisiei uh, noastre, vă urez tuturor bine ați venit. Deci, o ședință comună. Asta înseamnă că vom avea două co-președinți uh, care vom, uh, vor coopera pe tot parcursul după amiezii. Și dau uh, cuvântul uh, doamnei președinte a subcomisiei uh, privind drepturile omului. Mulțumesc, doamna uh, Soasă, și vă rog să mă scuzați că am întârziat, dar am uh, avut discuții aprinse în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului și uh, din această cauză am întârziat. Este foarte bine să putem discuta despre modul în care rezoluția 1325 Uh, s-a aplicat în, în acești ultimi 10 ani. În Finlanda am uh, lucrat uh, strâns cu Elizabeth Ren, care este secretar, care lucrează cu, mă scuzați, în strânsă legătură cu Secretarul General al Națiunilor Unite. Și cât și cu doamna Johnson uh, din Liberia, pentru ca Națiunile uh, Unite uh, discută într-adevăr despre rolul femeilor aflate în situații și în zone de conflict. Femeile sunt adeseori victimele acestor conflicte, dar poate că au și șansa sau posibilitatea de a influența aceste conflicte și de a încerca să le rezolve pentru a stabiliza situația. În urma studiului pe care îl prezentăm uh, astăzi și care este, de fapt, o analiză privind progresele făcute de Uniunea Europeană în ceea ce privește punerea în aplicare a rezoluției 1325. Studiul face o prezentare generală cu privire la poziția comunității internaționale cu privire la aplicarea acestei rezoluții cât și a rezoluțiilor uh, următoare 1820, 1888 și 1889. Această rezoluție, așadar, trebuie pusă în aplicare uh, și există noi linii directoare privind drepturile omului și noi texte de lege. În ceea ce privește rezoluția 1325, aceasta trebuie, aceasta se uh, încadrează în aceste linii directoare. Concluziile sunt că uh, trebuie să continuăm să uh, lucrăm pentru a finaliza aceste, aceste mandate și aceste misiuni. În uh, Națiunile Unite trebuie să continue să lucreze cu organizațiile naționale și regionale pentru a um, atinge aceste obiective. În special, formarea profesională și de competență este foarte importantă. Trebuie să lucrăm în situații în care există constrângeri și limitări politice și de mai multe naturi. Deci, documentul uh, ghid uh, al Uniunii Europene este abordarea uh, Eh, comprehensivă a Uniunii Europene cât privește punerea în aplicare a rezoluției Consiliului eh, ONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea. Acest instrument de lucru a fost adoptat în decembrie 2008 și arată uh, un punct de vedere asupra felului în care uh, ar trebui să fie rolul femeilor, cât și felul în care ele trebuie protejate atunci când se află în situații de conflict. În iulie trecut, Națiunile Unite au uh, decis să stabilească o instanță mixtă privind uh, femeile, ceea ce reprezintă un uh, mare, o mare realizare și ne așteptăm ca politicile privind genul să fie mult mai bine integrate în activitatea națiunilor și structurilor, activitatea structurilor Națiunilor Unite. Mă scuzați. Președintele anterior, domnul Bachelet, și-a exprimat punctul de vedere, ceea ce înseamnă că această structură ar trebui să fie funcțională în, la începutul lui 2011. Sesiunea Consiliului de Securitate din 13 septembrie 2009 a adoptat uh, rezoluția 1888 vind acțiunile menite să uh, prevină violența uh, împotriva femeilor. A fost numit un reprezentant special al Secretariatului General cu privire la uh, combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor. Și uh, am uh, constatat cum comisarul, doamna comisar Malmström a fost numită în februarie 2010 și cred că este într-adevăr foarte competentă și uh, poate să extindă acest uh, mandat care deocamdată se limitează strict la conflict, pentru că nu poate să nu vadă celelalte feluri de violență împotriva femeilor care sunt, de fapt, legate între ele. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să continue să lucreze pe această idee a integrării principiilor egalității de gen și am văzut că aproximativ 35% uh, din uh, structurile și din uh, Colegiul Comisarilor au inclus-o în agenda lor, în această proporție, măsuri de încurajare și de apărare a femeilor. Am uh, vorbit și cu fostul uh, președinte în legătură cu acțiunile de negociere și de mediere în vederea păcii. Mi-a spus că întotdeauna a întrebat unde sunt femeile la masa asta rotundă când negociem uh, pacea. Din păcate, femeile competente, iată că foarte rar ajung la masa negocierilor. Deci uh, au avut loc o serie de declarații uh, și uh, au fost emise documente de către instituțiile europene legate de această rezoluție 1325. Rezoluția Parlamentului din 7 mai 2009 privind integrarea principiului egalității de gen se află printre ele. Există un plan de acțiune privind egalitatea de gen și dezvoltarea uh, cooperării legate de această abordare uh, complexă legată de punerea aplicare a rezoluției 1325 și 1888 și în fine avem și Carta Femeilor pe care a elaborat-o uh, Comisia. Deci, îmi face deosebită plăcere ca împreună cu, cu Eva Sensen să dau cuvântul invitatei noastre, doamna Ghia, Gigi Ghia. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Parlamentului și Comisiei pentru acest studiu foarte important. Obiectivul său este de a furniza un nivel de referință global pentru tot ceea ce s-a întâmplat, adică pentru um, rezoluția 1325 și pentru uh, uh, capitolul de drepturi ale omului și în special ale femeilor în uh, contextul um, conflictelor armate. studiul la studiu au uh, participat mai mulți uh, autori. Cred că ați uh, primit cu toții un exemplar. Nu știu dacă ați citit toate cele 296 de pagini. În orice caz, Partea cea mai importantă sunt recomandările, ce trebuie să facă Uniunea Europeană și cum poate Parlamentul să contribuie la acest lucru. Trebuie să subliniez că cercetarea a fost făcută în perioada ianuarie-mai 2010, așadar, pentru moment este o diferență aici de șase luni, o perioadă de șase luni în care lucrurile poate s-au mai schimbat până în luna noiembrie și în același timp în sală sunt prezenți și alți experți care pot să uh, completeze afirmațiile mele. Dacă aveți uh, întrebări, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră. Acum, legat de ceea ce spunea Heidi, Îmi pare rău, se pare că prezentarea de pe ecran nu este versiunea cea bună. Vă rog să mă lăsați numai un minut uh, să o înlocuiesc. Voi vorbi așadar despre termenii de referință, de bază. Uh, vom vedea care este nivelul de realizare în Uniunea Europeană. Parlamentul ne-a cerut de asemenea să încadrăm aceste lucruri în Um, paralel cu, cea, cu activitatea pe care au desfășurat-o Națiunile Unite în ultimii ani, pentru că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt state membre și ale uh, ONU și în același timp au ratificat și rezoluțiile 1325, 1820, 1888 și 1889. Sunt documentele cadru um, care, sublin, care își propun să protejeze femeile în uh, situații de conflict armat. De asemenea, existat și un studiu în 2009 um, pentru Comisia AFET care s-a concentrat pe integrarea principiului egalității de gen și pe partea de relații externe ale uh, Uniunii Europene. Deci în domeniul relațiilor externe ale Uniunii Europene. Okay, we have lift off. Excellent. Apologies for that. Cer scuze pentru această mică problemă tehnică. Aceasta este prezentarea pe care o căutam. Așadar, eh, există o legătură între activitatea ONU și activitatea UE, pentru că știți că Margot Mastrum este acum reprezentant special și a făcut o activitate, a avut eh, o activitate foarte bună în ultimele luni. Și a afirmat că trebuie să luăm o decizie conștientă pentru a um, repeta mereu, o decizie conștientă, dar nu mai repeta mereu că problema este mult prea complicată și mult prea greu de rezolvat. Aici, dacă deschideți studiul la pagina 5, veți vedea că există un cadru extrem de complex în uh, Uniunea Europeană. E vorba de statistici uh, care privesc femeile ca mediatori, ca uh, victime ale conflictelor. Avem diferitele aspecte, diferitele aspecte legate de acțiunile diplomatice. Aici avem în sfârșit un reprezentant uh, feminin care se ocupă de programarea bilaterală. De asemenea, Mm, vedeți aici și cadrul post-Lisabona, uh, crearea Serviciului European de Acțiune Externă, care ar putea fi rolurile aici, cine, de ce se va ocupa, ce face Parlamentul în acest domeniu al um, relațiilor externe. Uh, Tratatul de Lisabona a adus o îmbunătățire a, a statutului său uh, uh, din acest punct de vedere și nu trebuie să uităm nici activitățile bilaterale pe care le desfășoară statele membre nu trebuie să uităm că deseori um, foarte multe eforturi vin direct de la statele membre, ca de altfel și direct de la, lucrurile, de la activitățile parlamentare. Analiza noastră, am analizat acela, acea abordare uh, globală de asemenea, documentele care au fost adoptate în timpul uh, președinției franceze, referitoare la integrarea dialogului politic și de politică și la integrarea principiului egalității de gen precum și um, acțiunile strategice de tipul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și instrumentul pentru stabilitate. De asemenea, ne-am ocupat și de um, liniile directoare privind violența împotriva femeilor și fetelor. veți găsi niște anexe foarte complete unde am analizat uh, toate aceste aspecte și am făcut o comparație între toate aceste documente. Deci aveți nivelul de referință al situației așa cum era ea și uh, um, analiza comparativă a documentelor care au fost elaborate. Metodologia studiului nostru. Am uh, făcut o analiză a literaturii de specialitate, am realizat interviuri cu actorii principali din Uniunea Europeană. Deja lucrez de 5 ani la Bruxelles pe această temă și am uh, avut uh, norocul să cunosc, să cunosc toate persoanele cele mai importante din acest domeniu. Apoi Uh, ne-am deplasat personal în misiunile pe care le întreprinde Uniunea Europeană la nivel extern și am putut obține informații uh, de primă mână de foarte bună calitate. De asemenea, am realizat o analiză statistică calitativă și cantitativă a tuturor uh, acțiunilor um, din um, cadrul politicii comune de securitate și de apărare și am uh, încercat să vedem de asemenea care este părerea echipelor uh, implicate în uh, implementarea rezoluției 1325 sau am încercat de asemenea să intervievăm și echipele care se ocupă de femeile implicate în situațiile de conflict armat. În anexa 1 a liniilor directoare ale Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor, se vorbește foarte clar despre, uh, despre instabilitatea politică și conflictele armate, care sunt o sursă uh, de dezechilibre pentru femei. În plus, uh, proliferarea armelor duce la creșterea conflictelor și nu s-au făcut suficiente legături între problemele de gen și, de exemplu, comerțul cu arme și modul în care acesta a contribuit la creșterea numărului de conflicte armate. Cadrul mai general, care au fost evoluțiile din punctul de vedere al Națiunilor Unite în ultimii ani, în ultimii 10 ani, și, de altfel, mi se pare chiar Uh, ridicol că numai acum uh, realizăm această analiză, pentru că indicatorii unui existau deja, exista un plan de acțiune, exista un uh, plan Exista un document prin, prin interventul rezoluției, îmi scuze, 1325 s-a încurajat elaborarea de planuri de acțiune naționale, însă nu s-au făcut foarte multe în acest sens. Mm, apoi, un eveniment important a fost numirea Uh, reprezentantului special uh, al doamnei Wallström, care a realizat un studiu foarte important și anume un inventar analitic al practicilor de menținere a păcii. Un uh, ghid foarte bun pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l utilizeze um, în misiunile sale de menținere a păcii. Aici sunt analizate elemente care sunt uh, utile nu numai pentru cei care definesc uh, politicile în cadrul Parlamentului, dar și pentru persoanele de pe teren care implementează aceste politici. Acesta este golul pe care trebuie să-l umplem. Și sigur, aici intră și promovarea planurilor naționale de acțiune și un lucru foarte important, parteneriatul care există între Comisia Europeană și ONU, există astfel de parteneriate, cum vă spuneam, pe partea de egalitate de gen și dezvoltare, un parteneriat care există din 2007 și de unde avem multe de învățat. Așadar, există aspecte obligatorii din punct de vedere juridic aici, Um, femeile au un acces mai mare, violența împotriva femeilor este considerată o încălcare a drepturilor omului. Totuși, în ultimii ani uh, ne-am confruntat cu mai multe eșecuri decât uh, succese. Și dincolo de instituții, ONG-urile și rețelele femeilor sunt principale, principalul motor al schimbării și trebuie să uh, continuăm să să subliniem și să susținem această verigă care face legătura și să nu ne mulțumim numai să pledăm pentru aceste cauze. De aceea, delegațiile Uniunii Europene pot juca acum un rol foarte important, un rol care poate fi întărit și mai mult prin finanțările pe care le va pune la dispoziție Uniunea Europeană. Obiectivul Uniunii Europene în politica asta de ansamblu, care este de fapt făcută din foarte multe mici fragmentele, ca în toate cazurile politicilor Uniunii Europene, e bine, uh, obiectivul principal este de a susține și de a implementa uh, rezoluția 1325 și celelalte. Însă există aici niște obstacole, lipsa unui leadership la nivel european, lipsa unei implementări sistematice și lipsa unor mecanisme de monitorizare. Documentele europene, repet, sunt documente de bună calitate. Uh, ni s-a cerut să analizăm implementarea uh, rezoluției 1325 și a rezoluției 1820 de către um, misiunile uh, um, Uniunii Europene din cadrul politicii europene de securitate și apărare. Și de fiecare dată s-a subliniat necesitatea de a face o legătură între instrumentele interne și modul în care sunt ele aplicate la nivel extern. Trebuie să, să umplem aceste goluri. Așadar, documentele interne, uh, foaia de parcurs pentru egalitate, care va fi revizuită în acest an, uh, Ordinul European de Protecție și documentul uh, DAFNE împotriva traficului de ființe umane. pentru că întotdeauna și în fenomenul traficului de ființe umane sunt implicate arme și conflicte armate. Acum am încercat să rezum într-un singur slide cele 100, pagini, 100 de pagini de um, constatări. Care sunt limitele cu care se confruntă Uniunea Europeană? Ei bine, am observat atunci când um, am, am analizat rapiditatea reacțiilor, am, alertelor timpurii, Am uh, analizat mandatele misiunilor, chiar dacă acestea au fost îmbunătățite, nu sunt incluse linii directoare concrete și moduri uh, concrete de implementare. De asemenea, ne-am uitat și la stimulente. Aici este nevoie de o suplimentare a bugetului, nu se pune accentul suficient pe gen, acesta este considerat un element de lux și avem încă problema integrării acestui principiu și am încercat să răspundem și la întrebarea cine implementează aceste lucruri. De fiecare dată mm, răspunsul este altcineva se ocupă de asta. Există persoane, resurse care sunt bine identificate. Arhitectura este încă, deci arhitectura în domeniului mm, egalității de gen este încă una de natură ad hoc Responsabilitatea este acum în curs de transfer către mm, Serviciul European de Acțiune Externă, însă acest mm, proces nu este încă suficient de clar și trebuie să existe un lobby suficient care să arate că Departamentul de Drepturile Omului continuă să fie foarte mm, puternic. Ne-am uitat și la arhitectura din punct de vedere a resurselor umane. acesta nu este încă foarte clară. Există multe persoane care au lucrat în acest uh, domeniu și uh, care acum uh, trebuie să consacre numai 10% sau un mic procent din uh, activitățile lor acestui domeniu și restul se ocupă de alte, de alte competențe. De asemenea, ne-am uitat și la obiectivul esențial al doamnei Ashton pentru moment, și anume integrarea principiului egalității de gen. Problema aici este că este foarte greu să integrezi ceva dacă nu există o arhitectură clară și un punct de referință, un punct de plecare. Poate că ONU va reuși să facă asta, însă este necesar să existe Însă nu poate exista o politică puternică de integrare a egalității de gen dacă nu există în spate o arhitectură suficient de solidă și, bineînțeles, bune practici. Good positives, particularly in the... Au existat și aspecte pozitive în Uniunea Europeană, în special în ultimii cinci ani. Prima întâlnire la care am participat eu a fost una a experților și practic era vorba de uh, femei experte uh, din statele membre. Acum s-a ajuns mult mai departe. O a, întâlnire recentă a beneficiat de prezența unor reprezentanți de rang înalt din NATO și din Uniunea Europeană. Acest a, lucru este un pas foarte important. Au existat și inițiative excelente, dar mai degrabă informale. Bună oară! Forța de intervenție, acel task force care lucrează mm, pe orizontal în diversele departamentele instituției europene punctele focale sunt doar puncte de pornire. Uh, de exemplu, o anumită persoană este numită pe un anumit post vizând egalitatea de genuri. În total, uh, există cam 100 de persoane care uh, lucrează în problema drepturilor omului, dar prea puțin dintre aceștia lucrează um, integral pe aceste probleme. Există o rețea a, a oamenilor cheie, care este excelentă. Pentru că apare schimbul de informații și, din punct de vedere tehnic, este o rețea foarte bună, dar este informală. Iar persoana care o coordona tocmai ne-a părăsit. Toate aceste personalități care au făcut o muncă excelentă în mod informal riscă să fie pierdute dacă nu se insistă ca Uh, Serviciul de Acțiune Externă să uh, facă toate aceste uh, lucruri cât mai formale. Acum există tot mai mulți consultanți în aceste probleme. Există și bune practici. prima reuniune a acestor consultanți a avut loc anul trecut, un lucru excelent, și toți acești consultanți sunt acum în contact unii cu alții. A, cu excepția Guinee-Bissau au existat în toate delegațiile și toate misiunile asemenea consultanți, ceea ce a fost de asemenea un lucru foarte bun. S-a insistat și asupra formării. Problema cea mai mare este că nu beneficiem de armonizare și standardizare la acest nivel. Revine statelor membre responsabilitatea uh, delegării acestor persoane. Știu că se fac eforturi către armonizare în această formare, dar încă nu am ajuns de doream. timpul președinției slovene s-a elaborat un manual care a adunat la oaltă toate aceste documente importante. Între timp, documentele au evoluat și manualul a fost recompilat. Există și indicatori în ce privește uh, Uniunea Europeană. Uh, există și o platformă a ONG-urilor și a Task Force uh, dar acesta implică inclusiv țări, terțe țări în care uh, Uniunea Europeană are misiuni. Încep să repet anumite lucruri. Genul, din păcate, nu este considerat important. Uh, nu se știe încă dacă în cadrul Serviciului de Acțiune Externă va exista uh, o asemenea structură și dacă aceasta va exista, cum se vor aloca resurse pentru ea. În ce privește colaborarea cu statele membre, nu există planuri de acțiune națională, pentru că în anumite state membre se consideră că nu este necesar, dar atunci cum vom mai obține, vom mai obține armonizarea? Iată de ce e nevoie ca uh, Uniunea Europeană să aibă o voce mai puternică oferind uh, linii directoare. Ex- e nevoie de o abordare europeană armonizată în toate situațiile de conflict. În ce privește uh, legăturile pe termen scurt sau lung, e vorba de parteneriate și de a uh, ținti ajutorul pe care îl oferim. Revenim la problema lipsei de structură și ca atare în, și lipsa de control și de raportare. Ceea ce doresc acum este să Uh, spun că e important că avem indicatori la nivelul Uniunii Europene. Procesul prin care trecem este unul extrem de interesant. Problema, din punctul meu de vedere, uh, vă rog să rețineți că e vorba despre un studiu asupra femeilor în situații de conflict. Sub președinția franceză a existat niște indicatori propuși. Era vorba de proporție și procente de bărbați respectiv femei formați la nivel decisiv, la nivel operațional și așa mai departe, la cantitatea de programe finanțate de Uniunea Europeană și proporția mm, bărbaților și femeilor uh, refugiați sau strămutați. Pornind de la acești indicatori statistici, președinția franceză a acordat ceva mai multă atenție femeilor în, în situații de conflict. Există un alt set de uh, indicatori care vin din zona, uh, din sectorul dezvoltării, mai degrabă decât uh, din situația femeilor în situații de conflict. Așadar, apare o dublare. Nu există indicatori specifici pentru femeile în situații de conflict armat. Indicatorii ce vizează dezvoltarea sunt oarecum mai largi. Odată ce se cade de acord asupra acestor indicatori, va trebui tranșat și decis care din aceste seturi de indicatori sunt mai uh, adecvate. Doar încă două, trei slide-uri. Președinta intervine. Un ultim comentariu atunci. Uh, instrumentele de finanțare uh, vizează agenda până în 2013 sau nu? Va trebui să ne referim și la acest lucru. Cel mai important e să avem mm, resurse mai, mai mult disponibilă și o arhitectură a acestor resurse umane acest uh, grup la nivel înalt trebuie să poată um, face toată munca de coordonare. Vă mulțumesc foarte mult și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Vă mulțumim foarte mult, spune președinta, pentru încurajările pe care le-ați oferit și pentru uh, expertiza dumneavoastră. Parlamentul European este un catalizator în acest uh, domeniu. Sunt sigură că colegele mele doresc să intervină, iată de ce deschid dezbaterea de îndată. Doamna Lunacek. Mulțumesc pentru aceste informații extrem de interesante, atât în ceea ce s-a realizat, cât și în ce privește pașii care rămân de făcut. Cu câteva luni în urmă am fost la o întâlnire regională pentru sud-estul Europei al lobby-ului pentru femei și acolo s-au arătat problemele care există și sunt similare, poate ceva mai problematice decât le-ați prezentat dumneavoastră, însă Documentele există, există uneori planuri de acțiune națională, însă um, partea de implementare e cea care lipsește în mod clar, așa cum spuneați și dumneavoastră. De asemenea, lipsa de leadership a Uniunii Europene și diversele probleme în, la uh, Serviciul de Acțiune Externă. Am discutat cu Catherine Ashton, așa cum ați spus, uh, ea militează pentru uh, mainstreaming, dar fără o structură, cum vreți să reușiți să integrați principiul legalității de gen, tocmai cum ați spus. Aș dori să vă întreb un lucru. În ce privește EULEX, uh, sunt raportor al Parlamentului în ce privește Kosovo și m-am întâlnit de mai multe ori cu uh, fostul uh, președinte al EULEX aș dori să știu cum evaluați munca EULEX în ce privește uh, aspectele de gen, atât în interiorul EULEX, dar și în uh, activitățile lor cu teți. Vă mulțumesc de asemenea de a fi reamintit că în cele din urmă doar ONG-urile și rețelele de femei sunt cele care fac munca propriu-zisă. Uh, avem mare nevoie de ONG-urile uh, femei, uh, atât în Parlamentul Național cât și aici, pentru a uh, împinge lucrurile mai departe. În diversele comisii ale Parlamentului European, uh, sede, AFET și așa mai departe, pot să vă spun că sunt alcătuite integral din bărbați. Doar două subcomisii sunt conduse de femei. Cred că și noi avem de făcut enorm de multe lucruri pentru a ameliora vizibilitatea în special în relațiile externe și la nivel înalt. Uh, experiențele noastre în Ecuador, uh, cred că în afară de mine și o, o doamnă din America de Sud a fost, nu a mai existat nicio femeie care să se exprime. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Permiteți-mi să uh, îi urez bun venit domnului Iuce, care uh, ni s-a alăturat astăzi aici. Doamna de Brum, mai departe. Doamna de Brum, vă mulțumesc. Ați spus că ați analizat programele interne la unele din aceste programe pentru egalitatea de gen. Mă întreb dacă uh, v-ați uitat și la programul de pace și reconciliere pentru Irlanda fost un program intern, dar avea de-a face cu uh, uh, rezolvarea conflictelor și uh, existau practic trei uh, programe consecutive și conțineau măsuri specifice pentru femei. Poate că pentru dumneavoastră nu este nimic nou, dar poate că este un aspect uh, interesant. O altă observație, înainte de a negocieri tocmai în Belfast, în Irlanda, pentru coordonarea procesului de pace și mi se pare esențial să existe o monitorizare constantă a faptului că femeile sunt prezente în negocieri și a se recunoaște rolul um, femeilor în uh, asigurarea păcii și reconcilierii, pentru că nu este un uh, element uh, care, pe, dacă nu mereu acest uh, element, uh, el nu va fi niciodată prezent. Doamna Brown, acum. Mulțumesc pentru acest uh, raport. Când uh, spuneați că documentele Uniunii Europene sunt bune, mi se pare că sunt uh, vechi. Ce mi se pare foarte bine e acea structură de bază de la care ați pornit. Am avut impresia că e ușor să avem acces la cifre și să aflăm ce s-a întâmplat cu uh, 2-3 ani în urmă. Știu că deja atunci uh, chiar tu lucrai împreună cu noi. Însă, la vremea respectivă, era foarte dificil chiar și să găsim datele, uh, uh, statisticile pe baza cărora să putem analiza situația. Recomandările noastre au fost în real folos. Mulțumesc, doamnă Bradner. Acum, îi vă da din nou cuvântul uh, vorbitoare noastre și am să rog să fie cât mai succintă în, uh, în uh, răspunsurile dumneavoastră, dar mai, deoarece mai sunt și alți experți care trebuie să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Um, I can actually be brief, because they're kind of simple answers. Uh, în legătură cu Relax Kosovo. Și eu am fost acolo de mai multe ori și am lucrat cu ONG-uri în Kosovo, am fost în Balcan de mai multe ori. Deci, în primul rând, da, într-adevăr există consultanță pe această temă. Pot să spun treaba asta în calitate de, de persoană, că înțeleg că există o serie întreagă de probleme acolo uh, și este, de asemenea, și un uh, nivel, să spun, foarte, foarte ridicat. Deci asta a fost impresia mea în urma discuțiilor pe care le-am avut cu oamenii în afară, vorbim cu grupurile de femei uh, de pe teren. Nu mi-au uh, dat impresia că am fost uh, deosebit de impresionată de această misiune. Deci, în general, trebuie, misiunile trebuie să lucreze la imaginea lor publică. Cât privește Irlanda, de fapt, nu am cuprins acest lucru în studiul meu și îmi cer scuze, îmi pare rău că am ratat-o, ideea e foarte bună. Ca să vă răspund, problema mare legată de documentele comunitare este că apare formularea where appropriate, unde este cazul. Accesul la uh, cifre și documente uh, e mai bun? Uh, e bine, nu. Am întrebat de foarte multe ori uh, și am cerut uh, uh cifre, dar uh, ele nu sunt stocate nicăieri, deci nimeni nu uh, stochează nimeni aceste, aceste cifre. Mai mult succes am avut cu Consiliu, și cred că, într-adevăr, trebuie să acordăm atenție. Da, de, se pare că de câte ori pun astfel de întrebări, se creează o confuzie totală. Deci nu este foarte clar, nu se răspunde întotdeauna la mail-uri Mulțumesc foarte mult. Deci acum o să dau din nou uh, cuvântul EPEI, spune doamna președinte, și o invit să continue să prezideze această uh, ședință. Da, mulțumesc uh, invitațiilor noștri. Am auzit, într-adevăr, o intervenție foarte interesantă care a revizuit nivelul de cunoștințe pe care îl avem pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult așadar și acum aș dori să salut pe ceilalți uh, experți. Dar vreau să vă spun că suntem puțin în întârziere și uh, doresc să vă reamintesc că dispuneți de 10 minute uh, și vă rog să respectați acest timp de intervenție. Așadar, doresc să o salut pe doamna Dagmar Schumacher, care este noua directoare a UNIFEN la Bruxelles. Este vorba de o nouă unitate a Națiunilor Unite, UN Women, așadar, doamna Schumacher, bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Eva, și mulțumesc foarte mult și lui Heidi pentru că m-ați invitat astăzi aici. Îmi face o deosebită plăcere. Mulțumesc și lui Luigi pentru prezentarea foarte bună pe care am făcut-o. Am convenit ca eu să vorbesc puțin despre luna octombrie și ceea ce s-a, ce s-a întâmplat la uh, New York, ceea ce a fost foarte important în, leg- în legătură cu Rezoluția 1325. Pe hârtie lucrurile se prezintă foarte bine, mai greu este însă cu practica, dar vom analiza ce s-a întâmplat în ultimele luni. Deci am avut mai multe eh, evenimente. În primul rând, o întâlnire a Consiliului de Securitate din octombrie pe eh, și secretarul general a luat, eh, a luat parte la această discuție. Este vorba de un raport care subliniază consolidarea participării uh, femeilor în procesele de pace, structurile guvernamentale și uh, redresarea uh, economică. În angajamentul secretarului, secretarului general se ia angajamentul de a se aloca de la 5 la 15% mai multe resurse pentru sporirea uh, rolului pe care îl pot avea uh, femeile. Este un uh, pas critic, într-adevăr, pentru punerea în aplicare a rezoluției 1325 și cele șapte puncte ale acestui raport sunt foarte importante legate de gândirea Națiunilor Unite. Al doilea eveniment a fost ziua ziua deschisă în, uh, tot în octombrie 2010, uh, care a marcat uh, angajamentul pe care îl au și practică femeile din diversele organizații de femei și diversele ONG-uri. A fost, acest eveniment a fost organizat de mai multe structuri la care a participat și UNIFEM, și a fost faza finală a unei uh, întâlniri uh, cu ușile deschise, care a durat, uh, de fapt, întreaga lună și a, la care au participat trei femei celebre ca activiste din Burundi, din Sudan și secretarul general, secretarul general adjunct și două, două secretari asistenți ambasadori, experți în ceea ce privește pacea și securitatea din statele uh, membre. Și, într-adevăr, a fost un moment uh, istoric și uh, sperăm ca un astfel de eveniment să poată fi instituționalizat și să aibă uh, loc în mod uh, regulat. Este vorba de sporirea participării femeilor și de angajarea toate nivelurile politice și decizionale, uh, justiția, protecția și securitatea, care să fie mai eficace și mai uh, credibilă în zonele și situațiile de conflict pentru femei. Asigurarea resurselor și sprijinului economic pentru a susține femeile în, uh, acest, uh, în aceste situații. Și, în fine, ultimul eveniment despre care vreau să vă vorbesc este întâlnirea din 26 octombrie a Consiliului de Securitate, în care acesta a recunoscut că mai trebuie multe de făcut pentru a pune în aplicare rezoluția 1325. A fost de acord că indicatorii în acest sens trebuie dezvoltați și folosiți pentru uh, urmărirea rezultatelor și că acești indicatori mai trebuie folosiți și de uh, Uh, în raportul uh, uh, de țară al Consiliului de Securitate și chiar Consiliul trebuie să fie, să-și organizeze munca mai sistematică, e nevoie de planificare strategică mai solidă și că aceasta trebuie pregătită în anii următori. O întâlnire ministerială va trebui, o nouă întâlnire ministerială va trebui să aibă loc peste 5 ani și o să vă povestesc mai concret ce s-a întâmplat. Această întâlnire a Consiliului de Securitate a fost una dintre cele mai lungi din istorie, a durat peste 12 ore. Și cred că, de fapt, cea mai lungă uh, care a avut loc vreodată pe o uh, anumită temă uh, și a fost vorba de 91 de vorbitori, inclusiv secretarul general, Michel Bachelet, care a fost menționat deja mai devreme, și Uh, care a prezentat uh, raportul secretarului general și a salutat uh, realizările pe care le-a făcut societatea și statele membre. Subsecretarul general pentru pace, apoi Uniunea, care a făcut o declarație, Uniunea Africană, reprezentanți ai societății civile și alții. Ca rezultat al acestei întâlniri, Consiliul a adoptat o declarație prezidențială în care s-a salutat uh, raportul cu pricina uh, și s-a uh, salutat crearea acestei structuri UN Women și numirea domnului Bachelet. Am mai încurajat această structură să Uh, lucreze pe această chestiune ale păcii și securității care și să joace un rol cheie. Apoi, în legătură cu indicatorii, în aliniatul 10 se spune că Consiliul de Securitate uh, susține uh, progresele care trebuie făcute pe baza indicatorilor care sunt menționați în raport cu privire la punerea în aplicare a rezoluției 1325, ținând seama de caracterul specific al fiecarei țări. Încurajează statele membre să țină seama de indicatorii uh, care sunt menționați în anexa la raport. Cred că asta este foarte important uh, și pentru statele membre ale Uniunii Europene, pentru că avem o serie de 26 de indicatori într-adevăr, ajute la monitorizare, care trebuie preluați, de fapt, de statele uh, membre. Deci acest ajutor, acest uh, instrument, acești indicatori, opt indicatori, cred că vor fi foarte uh, importanți și trebuie analizați la nivel european din perspectiva Parlamentului, după părerea mea. Această decla declarație prezidențială nu reflectă neapărat toate recomandările pentru îmbunătățirea răspunderii, de exemplu prin uh, stabilirea unui grup de lucru uh, specific la nivelul Consiliului. Consiliul recunoaște nevoia de uh, implementare consecventă a acestei rezoluții 1325 și pentru asigurarea monitorizării progresului pe această temă. Și acum, și evident tot legat de cele trei evenimente din luna octombrie, aș dori să vă mai spun ce cred eu că ar putea să fie rolul Uniunii și activitatea Parlamentului. Este foarte clar că avem nevoie de voință politică, avem nevoie de dovezi ale impactului produs, aici ne gândim și la culegerea datelor și, într-adevăr, cred că indicatorii ne pot ajuta. Apoi avem nevoie de resurse și un sistem de uh, răspundere. Și aici, din nou, indicatorii devin foarte importanți. Cât privește celelalte activități, și la asta trebuie să mai reflectăm, ei bine, am vorbit despre planul de acțiune naționale. Nu avem uh, încă 27 de astfel de planuri de acțiune în, uh, în Europa, deci trebuie să ne apucăm de treabă uh, și nu vorbim de planuri care stau pur și simplu în, în sertar, ci care sunt puse în practică și beneficiază de resursele necesare. În al doilea rând, cred că trebuie să facem lobby vis-a-vis de Consiliul de Securitate pentru a crea o structură, un grup de lucru pe această temă, care ar fi într-adevăr binevenită. Apoi trebuie să asigurăm o monitorizare foarte susținută a acestor uh, indicatori. Apoi, o altă idee ar fi că dacă uităm, uh, pe, uh, pe 25 septembrie a fost o zi în care la New York statele membre ale Consiliului Națiunilor Unite, cât și o serie de reprezentanți ai societății civile au luat o serie întreagă de angajamente. E bine, în uh, acea zi am văzut uh, ce realizări s-au făcut până acum și ce lipsește. Trebuie să vedem iarăși care sunt uh, resursele disponibile pentru asociațiile și organizațiile de femei și ONG-urile care se ocupă de aspectele legate de femei, pace și securitate pe teren în țările și regiunile aflate în conflict poate că un procentaj al fondurilor ambasadelor ar putea să fie alocate acestor uh, organizații care lucrează pe aceste teme. Constat că am depășit 10 minute și jumătate, așa că o să mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră pe această temă și mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Am uh, înțeles, uh, am auzit uh, cei opt indicatori pe care considerați importanți pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul uh, European. Și noi o să facem toate eforturile posibile pentru a da curs acestei colaborări. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Și acum o să dau cuvântul doamnei Catarina Leinonen, care lucrează în domeniul drepturilor omului și răspunde în cadrul uh, Consiliului de punerea în aplicare a acestei rezoluții 1325. Doamnă Leinonen, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru această ocazie de a spune câteva cuvinte despre implementarea rezoluției 1325 la nivel european. Este o idee foarte bună ca Parlamentul să organizeze din nou o astfel de reuniune și uh, studiul doamnei Ghea a arătat că Parlamentul este prima instituție care a început să impulsioneze implementarea acestei rezoluții încă de la adoptarea ei. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, așadar. Această reuniune e pică la țang, dacă pot spune așa, pentru că vine imediat după reuniunea atât de mult așteptată a Consiliului de Securitate care a avut loc la New York. Uniunea Europeană a fost foarte activă în pregătirea acestei reuniuni și a pledat cu putere pentru adoptarea de către Consiliul de Securitate a acestor indicatori uh, globali care au fost uh, elaborați împreună cu uh, UNIFEM și Uniunea Europeană a Uh, întreprins și demersuri diplomatice în acest sens, pe lângă statele membre ale, Uni- ale Consiliului de Securitate. S-a formulat o poziție specifică a Uniunii Europene pe acest subiect și acest lucru este un exemplu foarte bun de implementare a abordării globale prin aceste demersuri și prin um, contactele care sunt luate la nivelul ONU. Acum, la o lună după această întâlnire, sperăm că putem merge mai departe. Austria, de exemplu, a susținut foarte mult în această dezbatere deschisă necesitatea unui mecanism global și uh, înființarea unui grup de lucru specific pe această temă în cadrul uh, ONU. Așadar, UE este foarte activă nu voi vorbi foarte mult despre partea de politică, pentru că antevorbitoarele mele au spus suficient. Într-adevăr, în 2008, acum 2 ani, am avut un moment de deschidere foarte interesant din punct de vedere al politicilor din acest domeniu. Președinția franceză a pus foarte mult accentul pe acest subiect. Într-adevăr, și pentru mine, pilonul principal este abordarea globală, precum și um, implementarea rezoluției 1325 și 1820 prin intermediul politicii um, europene de apărare și securitate. Dar nu are rost să mai vorbim despre acești piloni, pentru că ne aflăm într-un mediu post-conflict și într-un mediu post-Lisabona. Așa că permiteți-mi să subliniez câteva aspecte legate de implementare. E foarte frumos să vorbim despre realizări din când în când și dacă am timp o să vorbesc și despre lipsurile care s-au înregistrat. Cum spunea doamna Ghia, astăzi sunt, avem 13 um, mm, misiuni uh, ale politicii europene de uh, securitate și apărare, unde funcționează consilier pe drepturile omului, uh, Uh, și persoane care se ocupă în mod uh, specific de femei. În 2010, uh, antena din Congo era, era formată numai dintr-un singur reprezentant al poliției, trei persoane auxiliare și experți care lucrau pentru, pentru Congo. activitățile legate de drepturile omului și de femei erau incluse în uh, activitatea acestor reprezentanți, fără să se facă o diferențiere. În, uh, în cadrul raportului privind politica europeană de securitate și apărare am ales partea de drepturile omului și de um, protecția femeilor ca fiind primul subiect pe care dorim să-l acoperim. Uh, un proiect foarte interesant pentru că în diferitele grupuri de lucru statele membre s-au putut exprima și încă reflectăm la acțiunile pe care ar trebui să le susținem uh, cu prioritate pentru viitor. De aceea spuneam că reuniunea de astăzi uh, vine la momentul potrivit. Continuăm să lucrăm pe partea de formare. Președinția suedeză a impulsionat lucrurile din acest punct de vedere și ne axăm pe dezvoltarea unor modele standardizate. Până la sfârșitul acestui an vom avea niște uh, modele de formare standardizate pentru mm, Uh, egalitatea de gen uh, și drepturile omului în cadrul managementului de criză. Și uh, statele membre care sunt responsabile de implementarea pe teren vor utiliza aceste modele standardizate. Am creat de asemenea un site internet pentru femei, pace și securitate. Ideea era de a oferi acces la informații și sigur că trebuie văzut um, cât de facil este, cât de, cât de um, ușor este acest acces. În iulie, în plus de față de cei noi indicatori, noi am adoptat 17 indicatori privind implementarea um, rezoluției 1325, mai ales pe partea de politică de apărare și securitate și pe partea de menținere a păcii, acolo unde există probleme legate de gen uh, și de drepturile omului în finanțările noastre post-conflict. vrut de asemenea, să tratăm foarte deschis uh, și un alt aspect, și anume uh, cazurile în care propriul nostru personal este cel care comite actele de abuz și de violență. Și avem deja o viziune destul de clară a situației de pe teren de pe teren. Am acoperit deja activitatea instituțiilor, am primit răspunsuri de la 20 de state membre, avem așadar o bază de date destul de bine dezvoltată. În 2009 și la începutul 2010, Statele membre și Uniunea Europeană au finanțat peste 67 de proiecte legate de rezoluția 1325 cu o valoare de peste 300 de milioane de euro. Un exemplu este acțiunea din Somalia de susținere a femeilor din um, această țară. Văd că timpul trece foarte repede și mă bucur că Unifem este prezent aici și că împreună um, planificăm, plănuim un uh, proiect pentru zonele post-conflict, pentru susținerea responsabilizării uh, și în ceea ce privește implementarea rezoluției pentru femei, pace și securitate. Am uh, solicitat ca toate delegațiile noastre care sunt aflate în țările în situații post-conflict uh, și în țările fragile să organizeze um, zile deschise uh, împreună cu femeile de acolo. Am uh, uh, fost foarte bucuroasă să pot particip uh, prin intermediul Skype în, la o reuniune dintr-o zonă um, extrem de izolată din Georgia, unde am putut discuta cu femeile de acolo despre experiența lor uh, în situații post-conflict și ce putem face mai mult pentru a le ajuta. De asemenea, o astfel de reuniune va fi organizată și în Irak cu 150 de persoane și la sfârșitul lunii um, o altă reuniune la Bagdad. De asemenea, misiunea noastră din Bosnia a organizat deja cinci reuniuni în această țară împreună cu șeful delegat, șeful misiunii reuniuni în care au um, suscitat foarte multe idei pozitive pentru cooperare. De exemplu, șeful delegației um, s-a angajat să um, susțină o campanie de 16 zile care va avea loc în această țară. Așadar, iată niște exemple pozitive pe care le-am, uh, din, pentru care ne-am inspirat din activitatea ONU. În ceea ce privește Uniunea Africană. Acesta a fost un partener foarte bun. Am organizat uh, evenimente împreună la New York, de exemplu, pe această temă. Am, discutăm um, despre subiectul femeilor, păcii și securității și în uh, reuniunile regulate pe care le avem pe partea de dialog. Um, și rezultatele reuniunii pe care am organizat-o cu societatea civilă din Europa și din uh, Uniunea Africană a fost că am um, deschis un dialog și am um, um, demarat negocierile pentru uh, un document de implementare a rezoluției 1325 atât în Europa cât și în Africa și ne vom uh, și vom analiza modul în care putem susține formarea oamenilor cheie și a Um, task forțurilor din Africa. Văd că nu mai am uh, suficient timp pentru a detalia recomandările. Acestea s-ar referi însă la formare, la personal și la uh, structurile care vor fi create, precum și la uh, numirea primului reprezentant special de sex feminin din istorie pentru Sudan. Și cred că ă, și această, această mișcare a fost una foarte impresionantă și pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc, ă, doamnă Lainenen. Acum vedem ă, un pic mai clar ceea ce s-a făcut până acum și ceea ce continuă să fie făcut în acest domeniu. Și vedem mai clar și ideile pe care dorim să le includem în raport. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi și acum îi voi da cuvântul doamnei Lena Ag, care este secretar general al, unei, uh, al unui ONG din Suedia, Gvina Tilgvina. și care lucrează pentru zona Balcanilor, a Orientului Mijlociu și a Caucazului de Sud. Această organizație își propune să întărească influența femeilor. Uh, intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această invitație la um, audierea dumneavoastră comună și Uh, poate data viitoare și Comisia AFET își va arăta interesul. Eu reprezint Fundația Cfina Tilcfina, susținem um, misiunile de uh, pace în zonele post-conflict și um, întărirea influenței femeilor. Cvina Tilcvina este membru al EPLO, împreună cu alte 28 de organizații non-guvernamentale și think tank-uri din uh, întreaga Europa. Avem uh, uh, și noi am produs documentul de 10 recomandări pe care l-ați primit dumneavoastră. Acum două săptămâni, împreună cu alte reprezentante ale societății civile din întreaga lume, am fost prezente la dezbaterea deschisă a Consiliului de Securitate ONU privind rezoluția 1325 la 10 ani de la adoptarea acesteia. A fost un eveniment impresionant, așa cum s-a mai spus. Această um, lungă listă de vorbitori poate fi interpretată ca un angajament față de importanța contribuției femeilor la uh, pace și securitate. Însă, în um, interiorul mișcării noastre, eh, considerăm că situația de pe teren este în, consider- în continuare îngrijorătoare. Eh, ne gândim la marginalizarea femeilor afgane în cadrul negocierilor de pace din prezent din Afganistan. Și aș dori să-mi structurez astfel intervenția mea. În primul rând, vă vorbi despre lecțiile învățate de către Gvina Tilgvina, despre modul în care femeile pot organiza pacea și, în al doilea rând, pe scurt, vă voi prezenta câteva concluzii din um, rapoartele independente ale societății civile, arătând modul în care actorii cheie au reușit să includă femeile în realizarea păcii. Third, they are from the ground. Recomandările se referă atât la UE cât și la statele membre pentru a implementa în mod eficace pacea durabilă. Vă re, re, reamintesc recomandările mele foarte pe scurt. E vorba, în primul rând, de um, fonduri. Rezoluția 1325 este întâi de toate, se referă întâi de toate la pace și securitate, nu la femei, este construit în uh, jurul noțiunii de participare a femeilor ca o condiție prealabilă a păcii. Prezența femeilor și participarea lor în procesul de pace, perspectiva femeilor și contribuția lor la substanța discuțiilor vor ameliora șansele pentru pace durabilă. Acest lucru este foarte important și înseamnă că e vorba de o problemă de pace și securitate. Însă atenția la protecția femeilor, la uh, drepturile lor, indică faptul că jumătate din populație este discriminată sau uh, trece prin violențe. Actele de violență împotriva femeilor, cum ar fi violul sau uh, alte agresiuni care pot amenința pacea și securitatea, după 10 ani, chiar și după 10 ani de existență a rezoluției 1325, se pare că nu există suficientă voință de a uh, integra această componentă în politica de securitate. Pur și simplu, uh, teoria nu este implementată, nu se traduce în practică. De ce? Pentru că nu se știe cum sau, mai degrabă, că acest sector este dominat de o elită politică constând din bărbați în marea lor majoritate. Se ignoră oare rolul uh, femeii la toate nivelurile conflictelor armate? De vreme ce femeile sunt marginalizate în cele mai multe părți ale globului, am ales alte căi de influență politică. Femeile se organizează rapid, și uh, răs, um, evaluează rapid nevoile comunităților și știu să răspundă acestora într-o modalitate extrem de pragmatică în situații de conflict. Nu pentru că femeile ar fi mai bune sau mai pacifice decât uh, bărbații, ci pentru că femeile au principalele responsabilități în ce uh, privește familia și copiii. La prima vedere, s-ar părea că e vorba de muncă socială sau umanitară, decât de uh, pace și reconciliere. Însă, în experiența noastră, uh, e limpede că uh, aceas, acest serviciu, slujba comunității, implică uh, diplomația de la om la om. Uh, femeile uh, încearcă din greu să coopereze, să promoveze dialogul cu foștii, uh, cu foștii dușmani. În Caucazii de Sud, femeile sunt extrem de active în pace și reconciliere femeile uh, armene, bună oară în Nagorno-Karabakh, uh, la fel și uh, rusacele. Ceea ce ele merită nu este, este recunoașterea noastră, dar liderii parcă să vadă în femei doar niște victime și da, într-adevăr, femeile sunt victime în conflictele armate, dar victimizarea lor constantă prejudiciază uh, imaginea uh, organizațiilor Uh, și organizațiile acestora. Uh, prejudicează imaginea lor de activiști în uh, asigurarea mm, păcii, în special în societățile patriarhale. Rare ori femeile sunt percepute ca pacificatoare, indiferent că e vorba de femei sau bărbați. Permiteți-mi să vă ofer câteva informații privitoare la implementarea rezoluției 1325. S-a arătat deja um, care sunt uh, constatările. E limpede că instituțiile internaționale și guvernele nu pun în practică teoria pe care o promovează. Uh, există o uh, diferență foarte mare între intervenția diplomatică și um, politici. Ghia a amintit deja de documentele Uniunii Europene, care sunt documente consistente și bune, însă Problemele se află pe teren. Intervențiile UE uh, în um, Orientul Mijlociu sau Columbia nu au un cadru și o structură în ceea ce privește participarea femeilor. Iată de ce este interesant uh, ceea ce a spus Katie. Uh, e adevărat, lucrurile se ameliorează și dorim să ajutăm prin toate mijloacele. Mai departe, s-a vorbit deja despre necesitatea de a spori numărul femeilor care lucrează chiar în sânul Uniunii Europene. Lucrurile progresează mult, mult prea lent. Și aș dori, în calitatea mea de reprezentant al ONG, să subliniez rolul crucial al Parlamentului în promovarea și uh, monitorizarea activității Comisiei și a Consiliului. Iar acest lucru a fost deja făcut de către Parlament, doresc să vă reamintesc, deși probabil că nu e necesar, în ce privește perspectiva financiară până în 2013 și mai departe, e limpede că organizațiile care uh, muncesc în domeniul serviciilor sociale uh, trebuie să fie cuprinse în diversele instrumente financiare. Statele membre au de asemenea un rol cheie de jucat și s-a menționat deja faptul că majoritatea planurilor naționale de acțiune provin din uh, mediul ONG-urilor. Însă acestea trebuie să devină și eficiente și e nevoie de mai multe detalii, așa cum puteți constata în documentul meu în 10 puncte pe care vi l-am pus la dispoziție. Uh, care sunt acțiunile uh, ONG-ului nostru în ce privește uh, promovarea rolului femeilor? Activiștii în favoarea păcii femei sunt uh, amenințate și nu primesc niciun fel de protecție. Amenințările pot merge de la discreditarea organizației sau a persoanei uh, catalogată ca teroristă până la acuzații de, de, de uh, trădare. Aș dori să subliniez că toți cei prezenți aici, ori de câte ori călătoriți într-o zonă de conflict, vă rog să vă întâlniți cu grupurile de femei, ascultați-le, veți primi informații extrem de importante de la ele și le veți putea oferi un anumit status și credibilitate în societatea lor. Uh, femeile trebuie incluse în negocierile de pace. Am auzit despre felul și despre cifrele, 6% uh, sau mai puțin de 2% dintre mediatori ca fiind femei în cred că e limpede, a sosit vremea pentru cote, altminteri nu se va putea progresa. Experiența femeilor e necesară la masa negocierilor și e limpede că acest lucru nu uh, e ușor de realizat. În orice acord de uh, pace trebuie recunoscut rolul femeii. Vom referi acum la finanțare. Aceasta este importantă pentru dezvoltarea uh, capacităților. Pacifistele femei, de cele mai multe ori, nu uh, se regăsesc în aceste sisteme de finanțare. aș fi avut mult mai multe de spus, dar timpul expiră. E nevoie și de leadership și este limpede că ar necesară numirea unui înalt reprezentant al uh, femeilor la nivel negocierilor de pace. Rezoluția 1325 nu se referă la faptul de a face războiul mai sigur pentru femei, ci de, uh, la faptul de a asigura pace pentru toată lumea. Aceasta a fost teza mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru foarte mult, spune președinta. Mulțumim, doamna Ag. Într-adevăr, uh, un element extrem de important este tocmai finanțarea și cred că e interesant să auzim uh, experiența Națiunilor Unite, a societății civile și a Uniunii Europene. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim uh, cunoștințele. Le mulțumesc tuturor celor trei invitate ale noastre și sper că sunteți gata să răspundeți și întrebărilor pe care nu mă îndoiesc că deputații vor dori să vi le pună. Uh, iată, deschid așadar dezbaterea. Vă rog foarte mult să nu ezitați să adresați întrebările dumneavoastră. Doamna Lunacek. Întâi de, tată, întâi de toate, colega mea și cu mine coordonăm grupul verzilor și amândouă suntem uh, membre și în Comisia AFET, ca să fiți liniștită că reprezentăm și Comisia pentru Afaceri Externe. Uneori am sentimentul că dacă există asemenea rezoluție, am sentimentul că mi se pare o intervenție paradoxală. Ă, poate că trebuie să le numim altfel, bărbați, pacea și securitatea. Poate în felul acesta am trezit interesul ă, într-un mod provocator. Femeile nu sunt doar victime, ci și cele care construiesc pacea. Ca feministă, ca feministă aș dori să pun ă, în față întotdeauna femeile, dar e important să avem și membrii bărbați printre noi, tocmai pentru a putea discuta afaceri externe, securitate, pace și așa mai departe. Toate acestea sunt probleme ale bărbaților, nu așa? Uh, în timp ce probleme sociale aparțin femeilor. Mm, e uh, o dihotomie prea care nu e pe gustul meu. V-ați referit uh, la serviciul de acțiune externă și la um, activitatea lui Lady Ashton. Dacă ați putea să ne mai spuneți câte ceva despre structura acestui serviciu din punctul de vedere al uh, repartiției genurilor. Am discutat și noi cu Catherine Ashton și ne-am întrebat deseori dacă uh, în structura pentru drepturile omului trebuie incorporată și uh, uh, această componentă uh, de gen. Știți deja în ce direcție se orientează această arhitectură, această structură? Știu că uh, reprezentați Consiliul și noi suntem de la Parlament, dar ar fi bine să conlucrăm. Cred că trebuie să împingem lucrurile de la spate, iar statele membre, la rândul lor, trebuie să se implice mai activ, iar societatea civilă este limpede că o face, dar e adevărat că e mai, nevoie de mai mult efort dar poate că ne puteți explica câte ceva. Din experiența mea, pentru că am lucrat și eu mult în societatea civilă înainte de a deveni politician, um, revin la problema, problema cotelor. Și am mai spus acest lucru. Indiferent despre ce este vorba, dacă nu solicităm în mod limpede cote în majoritatea domeniilor, și negocierea este unul dintre acestea, e limpede că nu vor uh, fi uh, prezente femei uh, la nivelul la care e nevoie de ele pentru a se înregistra progrese. Știu că mulți spun că aceste cote nu sunt decât niște alibiuri, dar sunt atât de mulți bărbați în acele poziții doar pentru că sunt bărbați și nu pentru că ar fi uh, cei mai potriviți. Eu una cred că multe persoane din grupul meu ar susține această idee a cotelor. Și chiar și pentru Parlament este limpede că pentru următorul mandat anumite proceduri vor fi schimbate și vom solicita în mod ferm o reprezentare mai echilibrată a femeilor în diferitele um, președinții ale comisiilor. și ne întrebăm cum va putea fi acest lucru posibil. Aceasta e partea de autocritică, dacă doriți. Mulțumesc! Stort Mrs. Lunacek. Um... Mulțumesc, doamnă Lunacek, spune președinta. Am mai putea, sigur, spune pentru care femeile sunt percepute ca victime nu depinde doar de situație, ci și de faptul că nu se mai văd competențele, cunoștințelor și faptul că pot avea o acțiune pozitivă. În anumite domenii este ușor ca femeile să fie considerate doar victime și să ignore adesea aportul pe care îl pot avea. Cred că este un lucru foarte important de subliniat. În ce privește uh, problema cotelor și uh, influența femeilor în uh, Parlament. Noi uh, insistăm și încercăm să ameliorăm influența pe care o au femeile, iar anul viitor vom discuta din nou această problemă sperăm să putem modifica poziția comisiei noastre în acest punct. Sigur că este nevoie să există mai multe femei la nivel uh, decizional. Dar uh, și femeile trebuie să dovedească, să dea dovezi de solidaritate și uh, că și ca femeile care își asumă astfel de responsabilități trebuie să se bucure de sprijin. Și acum aș dori să dau uh, cuvântul lui uh, Lucia Lachlut, îmi cer scuze, dar nu reușesc niciodată să vă pronunț numele uh, corect. Nicio problemă. Mă întreb dacă există la nivel uh, european un echivalent al planului de acțiune al Națiunilor Unite, fiindcă ați vorbit de această abordare uh, cuprinzătoare. Avem nevoie la nivel european de un astfel de nivel al planului de acțiune privind uh, implementarea rezoluției? Doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, se pare că astăzi nu sunt prezenți eh, prea uh, mulți colegi, deci uh, cele două reprezentante ale verților își pot permite să ia ambele cuvântul. Îmi cer scuze că va trebui să plec uh, într-o scurtă vreme, deoarece au loc foarte multe întâlniri în același timp, dar am dorit neapărat să vorbesc pe această temă foarte importantă. În legătură cu cele spuse de colega mea, uh, vreau să vă spun că ne-ar ajuta foarte mult ca eurodeputați în munca noastră. Uh, ne-ar ajuta foarte mult să dispunem de mai multe informații, de mai multe informații concrete și pertinente pe care să le putem folosi în relația cu diversele țări. Pentru că participăm cu toții în, la delegații în diverse părți ale lumii și cred că Există o serie întreagă de oameni care sunt uh, dispuși să abordeze aceste, aceste chestiuni, ceea ce înseamnă că avem mare nevoie de informații uh, pertinente, uh, concrete și specifice pentru o delegație, pentru o vizită a, la Parlamentului în una sau alta dintre țările lumii. De asemenea, salutăm și dorim orice fel de sugestii pe care le, le putem uh, primi și cu cât sunt ele mai, uh, mai concrete, cu atât mai, uh, mai bine și cu atât ne este mai ușor să folosim aceste informații și sugestii în munca noastră. Vom menționa acest lucru în următorul nostru raport despre Balcani, în care uh, continuă să se desfășoare procesul de reconciliere și uh, am uh, lucrat uh, toată viața în domeniul drepturilor femeii și cu toate astea nu reușesc să aflu de ce femeile nu se implică suficient de mult în această chestiune. Deci aceste informații și, din part, și sugestii din partea experților ne-ar fi extrem de utile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Putem așadar să dăm cuvântul invitațiilor noștri. Aveți două minute la dispoziție, fiecare dintre dumneavoastră și vă ajuta mult să vă încadrați. O să începem cu doamna Schumacher, căreia îi dau cuvântul pentru a trage concluziile. Vă rog. De fapt, nu prea mai sunt multe de spus. Uh, salut spusele doamnei uh, Cornelsen și, într-adevăr, cred că și noi putem să oferim o serie de informații De asemenea, mi s-a părut foarte interesant că s-a spus că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere, pentru că sunt niște, niște lucruri evidente, dar de multe ori cele evidente ne scapă. Un alt uh, lucru foarte interesant legat de mm, uh, nivelul european al planului de acțiune, dacă există un astfel de nivel, cred că întrebarea este, este bună și cred că uh, va trebui să analizăm această, da, această problemă, dar nu este locul meu să răspund la această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Lerelan, Mulțumesc foarte mult! Da, um, sigur vorbesc despre această abordare cuprinzătoare ca la nivel uh, european. Uh, sigur că ar putea să fie mai concret, mai precis, să spună exact cine, exact ce face Uh, nu am avut așa de mulți uh, indicatori, dar uh, am reușit să includem aceste lucruri. Cred că este un bun început și cred că, până la urmă, deocamdată, planul de acțiune al Uniunii Europene se prezintă în acest fel. Din păcate, avem foarte puține informații cu privire la structuri, în afară de ceea ce a prezentat doamna Catherine Ashton acum câteva luni am, înainte am lucrat la Direcția Generală Relex pentru relații externe și în cadrul uh, direcțiilor uh, geografice s-a uh, menționat această problemă a egalității de, de gen. Dar, în momentul în care genul și problema egalității de gen este cuprinsă sau se ocupă de ea doar de o structură paralelă față de celelalte, e bine, nu are suficientă uh, pondere și putere pentru a-și promova uh, domeniul de activitate față de celelalte structuri care uh, depind de alte structuri ierarhice. O salut și pe colega mea de la Consiliu, care are linie directă la nivelul cel mai uh, înalt, ceea ce celelalte direcții generale nu aveau. Și atunci uh, ne-am întrebat în acel moment cum putem face ca acest sistem să fie mai uh, eficient. Și asta era, deci, întrebarea. Vreau să mai spun ceva, dar mi-am uitat, așa că o să mă opresc acum aici. A, ah, mă scuzați că din experiența mea în cadrul Direcției Generale RELEX pe aceste teme legate de uh, femei, pace și uh, securitate au arătat uh, cât este de important rolul personal pe care domnul Xavier Solana l-a jucat. Deci personalitatea celui care ocupă o astfel de funcție este foarte importantă. Și la fel, doamna Ashton poate să facă pentru a susține și a face să progreseze acest domeniu. Asta era gândul pe care doream să vi-l sugerez. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ag. Mulțumesc, doamna președinte. Da, e foarte interesant uh, ceea ce spuneți. Am decât un scurt uh, comentariu legat de cote pentru că asta este o discuție uh, care este în în atenția Parlamentului. E bine, cotele funcționează. Știm treaba asta, am văzut-o uh, și când, e, când este vorba la nivel mondial de reprezentarea uh, politică a femeilor. În ceea ce privește informațiile despre țări, sigur că putem să le uh, furnizăm și uh, organizația sub egida căreia lucrăm este dispusă să facă acest lucru. În legătură cu planurile de acțiune naționale, organizațiile nordice. Am uh, făcut uh, o ierarhizare, dacă doriți, uh, a um, planurilor de acțiune naționale și Finlanda a ieșit pe locul întâi dar au, toate au avut probleme și treaba asta se leagă de alocările eh, bugetale, bugetare, eh, de orizontul de timp al diverselor obiective și ținte. Deci este într-adevăr nevoie să stabilim niște eh, standarde minime pentru planurile de acțiune, dar nu trebuie să lăsăm ca aceste planuri de acțiune să devină până la urmă obstacole în calea acțiunilor și a măsurilor. Putem să planificăm uh, tot timpul. Important este însă să luăm măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Ang. Înainte de a da uh, cuvântul doamnei Hautala, o să dau cuvântul doamnei Schumacher, care dorește să mai spună ceva. Într-adevăr, vreau uh, să mul aduc mulțumirile mele deosebite unii Europene, care uh, face eforturi mari pentru a face să progreseze Uh, acest domeniu și cred că în discuția în cadrul Consiliului de Securitate a fost foarte importantă. Uh, statele membre uh, ale Uniunii Europene au dovedit un ridicat nivel de angajament și doresc să vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cred că acest lucru demonstrează că AFET-ul și Comisia FEM trebuie să conlucreze serios pentru a Uh, progresa. Am auzit uh, multe sugestii bune, de exemplu, ideea de a avea, uh, eu știu, acest reprezentant special sau personal. Și am discutat nu de mult treaba asta cu atașații celor 27 de miniștri de externe. Deci avem un uh, reprezentant special în uh, Sudan, de exemplu. De ce să nu avem și un reprezentant special pe acest domeniu? Cred că un reprezentant special al drepturilor femeilor în cadrul serviciului de acțiune uh, externă ar fi binevenit. Sigur că acest lucru se leagă și de um, celelalte teme, dar le putem combina. Am mai auzit că delegațiile Uniunii Europene ar trebui să poată dispune de niște credite, de niște granturi eh, pentru a susține societatea civilă și ONG-urile din diverse părți ale lumii care promovează rolul eh, femeii. Așadar, rolul delegațiilor eh, comunitare este foarte important în a asigura vizibilitatea femeilor. Susțin foarte tare ideea cotelor, pentru că am văzut că funcționează în practică E o metodă excelentă pentru a ne asigura că femeile competente devin într-adevăr și mm, vizibile. În acest moment a început, de fapt, o revizuire, o analiză a strategiei europene privind uh, drepturile femeii și Uh, sunt discuții la nivelul Parlamentului între statele membre, trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că drepturile uh, femeii fac parte integrantă din această uh, strategie, inclusiv femeile care se află în zone și situații de conflict. S-a mai vorbit și de ofițerii de legătură european, care trebuie să lucrez, cu care trebuie să conlucrăm mai mult. Mulțumesc foarte mult, Eva. Cred că, într-adevăr, am primit propuneri și idei foarte interesante pe care le putem aplica în practică, în activitatea noastră de zi cu zi. Då återstår det bara att säga tack för en intressant Nu mai rămâne, spune doamna președinte, decât să vă mulțumesc tuturor pentru această după amiază foarte interesantă. Mulțumesc uh, eurodeputaților, mulțumesc uh, secretariatului, mulțumesc uh, și interpreților. Vă mulțumesc tuturor!